aderare. Pentru noi, Croația, acesta a fost un pas important să putem să funcționăm pe piața unică și trebuie să fim foarte vigilenți și trebuie să participăm cât mai mult la astfel de acțiuni. Mulțumesc! Grazie. Mulțumesc! Am terminat cu explicațiile de vot și de aceea suspendăm ședința până la ora 15.